Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Dragi colege, dragi colegi, bună dimineața! Bine ați venit la reuniunea comisiei noastre. Astăzi avem foarte multe voturi pe ordinea de zi înainte de masă. Dar întâi să luăm pe rând punctele de pe ordinea de zi. Așadar, primul punct este adoptarea ordinii de zi și aici am trei observații de făcut. Doamna Cristina Chiteres Cortines ne-a solicitat să uh, votăm mai repede punctul 11 la care este raportor din număr pentru că trebuie să plece mai devreme. Așadar, uh, după punctul 4 vom vota punctul 11 ca 9.5. Este vorba de raportul cu privire la competențele de executare ale Comisiei. Punctul 8, aborda, comunicarea Comisiei, abordare comunitară în privința dezastrelor naturale și a celor antropogene. Uh, votarea va fi uh, anmânată pentru următoarea reuniune pentru că trebuie să fie inclusă în acest uh, raport și situația cauzată de norul de cenușă uh, din Islanda și timpul a fost mult prea scurt. De asemenea, mâine vom auzi un, uh, o prezentare a raportului delegației la Is- în Islanda, înainte să vină președintele. Așadar, înainte de punctul 18. După punctul 17, înainte de punctul 17, la punctul 17a. Dacă sunteți de acord, aceasta este ordinea noastră de zi pentru această reuniune. Avem interpretare în toate limbile, cu excepția estonei și letonei. La punctul 3 de pe ordinea de zi vedeți deja raportul Florence cu privire la WEE. Va fi votat pe 22 iunie și raportul Esther de Lange despre biodiversitate va fi votat pe 14 iulie. Uh, Carolyn Lucas, foarte bine cunoscută la noi, a fost aleasă ca prima uh, Uh, membru al Partidului Verzilor în Parlamentul Britanic, ceea ce înseamnă că nu va mai fi uh, printre noi. Uh, îi dorim toate cele bune. Raportul cu privire la cherestea va fi uh, preluat de doamna Satu Hasi, rămâne așadar în rândul verzilor. Poate că ați auzit că secretarul general al ONU are o nouă secretară generală pentru secretariatul privind problemele de climă, doamna Cristina Figueres. Îi dorim, doamnei Figueres, toate succesele care sunt posibile în uh, această situație dificilă în care trebuie să, tre- să trecem peste eșecul de la Copenhaga și ne pregătim Uh, pentru următoarele negocieri. În zilele acestea, după cum știți, uh, la Bonn se desfășoară o reuniune de pregătire a celei de la Cancun. Uh, doamna Figueres este din 1995 prezentă în cadrul acestor negocieri în numele Costa Ricai, este și, a fost și în biroul executiv al statelor latino-americanene latino-americane pentru, pentru mecanismul de dezvoltare curată. Este un instrument uh, utilizat la nivelul ONU. I-am trimis și o scrisoare doamnei Figueres și dorim să îi mulțumim uh, secretarului nostru general Ivo Dubă, care ne stă întotdeauna la dispoziție ca partener, fie printr-o sesiune video pe care am avut-o aici în Parlament și, uh, de asemenea, la Copenhaga, a făcut o treabă excelentă. De asemenea, doream să vă informez, să vă atrag atenția asupra comunicării Comisiei cu privire la protecția climei emisă de doamna Heidegard săptămâna trecută. Este vorba de o analiză a opțiunilor uh, de a trece mai departe de obiectivul de reducere a emisiilor de 20%. Ne vom ocupa de acest document în comisia noastră. Foarte uh, sincer, eu am fost uh, uh, dezamăgit să văd că comisia nu a avut curajul să împingă puțin, să facă presiuni pentru ridicarea acestui obiectiv. Dar și noi avem un rol important de jucat în această dezbatere. Ca și Parlament European vom fi un factor activ în dezbaterea din săptămânile următoare. Oare se va proiecta un film? Se întreabă președintele. Aha, ok. Problema este că afară e soarele și de aceea coboară jaluzelele, pentru ca să putem să vedem cu toții monitoarele în timpul votului. Așadar, comunicarea Comisiei cu privire la foaia de parcurs pentru Cancun. Vom discuta despre acest document la momentul potrivit. De asemenea, vreau să vă atrag atenția că va avea loc un atelier pe care îl organizăm noi joi, 10 iunie, de la 9 și 15 până la ora 12, despre strategia Europa 2020. Această strategie pe 10 ani a fost uh, Uh, discutată într-o procedură foarte rapidă. De-abia am avut vreme în Parlament să discutăm în uh, comisii, dar uh, dorința comisiei, comisiei noastre a fost aceea de a organiza un atelier la care să invite reprezentanții ONG-urilor, ai comisiei, a tuturor actorilor. Pe 10 iunie toată lumea este invitată să ia parte la acest atelier Europa 2020 și provocările pentru mediu și pentru durabilitate. Și avem și o echipă pe care o uh, însoțește doamna vicepreședinte, Corin Lepage. Uh, probabil că vor veni și vor face niște poze la un moment dat. Acestea au fost comunicările mele. La punctul 3, procese verbale nu avem astăzi, așadar acest punct îl vom discuta data viitoare și atunci trecem la punctul 4. Raportul delegației ENVI în Spania. Între 22 și 24 martie, foarte târziu în cadrul mandatului spaniol, dar uh, nu am mai găsit uh, un alt interval în care să mergem, pentru că am fost ocupați cu mm, Copenhaga și am încercat să discutăm protecția climei și ambițiile președinției spaniole de a unifica uh, statele membre în Uniunea Europeană. Dar în centrul acestei uh, delegații a fost uh, Uh, transplantul de organe, pentru că pe 23 martie la Madrid a avut loc o conferință mondială pe acest subiect și, cei de, și amândoi raportorii noștri, domnul Micolașec și domnul Perelio, uh, au uh, condus mai multe ateliere. Acolo eu am intervenit la deschidere și de asemenea am vizitat Centrul Spaniol pentru transplantul de organe. Spania este un exemplu în acest domeniu am discutat uh, acolo despre aceste uh, lucruri și cred că și legislația pe care am uh, adoptat-o recent va ajuta și alte state membre să ajungă la nivelul um, la care se află Spania în momentul acesta. Un nivel exemplar, după cum spuneam. A fost interesant și contactul cu parlamentarii din Parlament, din Senat. A avut loc o discuție foarte animată, au fost uh, uh, interesați de delegația noastră, au venit în număr mare și am discutat și despre agricultură, despre etichetarea uh, alimentelor, în care raportul doamnei Zomer are un uh, rol important. Um, este vorba de etichetarea pe partea din fața ambalajului, care a fost un subiect uh, foarte dezbătut și, de asemenea, deșeurile par a fi o problemă destul de mare în Spania și în momentul de față. Mie mi s-a părut foarte interesantă întâlnirea de dimineața cu ONG-urile spaniole, care au fost foarte bine pregătite și care ne-au făcut cunoscute problemele marilor proiecte pentru uh, noi uh, rețele feroviare și noi autostrăzi care uh, pun probleme sistemului Natura 2000. Uh, o cale ferată între Toledo și Ciudad Real trece tocmai printr-o zonă protejată din sistemul Natura 2000. ONG-urile ne-au rugat ca și Parlamentul și Comisia să uh, Uh, ia în vedere acest proiect și să controleze dacă regulile, dacă legile europene sunt respectate în acest proiect. Organizația Greenpeace s-a concentrat asupra problemelor uh, protecției zonelor costiere. Avem și pe ordinea de zi un vot cu privire la gestiunea zonelor costiere. Spania, uh, prin turism, Um, are zone costiere care sunt uh, puse în pericol pentru că presiunea capitalului este mai puternică decât cea a iubitorilor de mediu. Și acest subiect trebuie să, să-l monitorizăm în continuare. Uh, cea de-a treia, cel de-al treilea raport al Organizației Prietenilor Pământului s-a concentrat pe agricultură și pe utilizarea uh, organismelor modificate genetic în Spania și problemele cu care se confruntă agricultura ecologică. Apoi am uh, vizitat uh, stația de protecție a mediului unde am auzit o prezentare cu privire la gestionarea pădurilor, la însemnătatea pădurilor în Spania. Cred că a fost uh, impresionant ce am văzut acolo. Aceasta a fost uh, rezumatul, din punctul meu de vedere, ca și uh, care a condus această delegație de șapte persoane. Aceasta a fost uh, vizita noastră. Uh, noi, uh, de obicei, în delegații avem tendința să fim foarte spontani și foarte haotici și la sfârșit delegația n-a mai fost o delegație, ci a fost uh, uh o reuniune de două persoane din șapte. Cred că secretariatul ar trebui să întrebe înainte de delegație pe fiecare dintre membrii cât poate să rămână, pentru că e ciudat atunci când uh, Uh, o delegație pare să se dizolve așa în aer. Uh, membrii pleacă rând pe rând și nu e, trebuie să vă spun, nu e foarte frumos față de cei care ne primesc. Aceasta a fost introducerea mea. Nu știu dacă uh, și colegii, eventual Karin Kadenbach, care a fost una dintre cele două persoane care au rămas până la ultima discuție despre protecția pădurilor. Nu știu dacă cineva dorește să mai facă vreun comentariu. Văd că nu. Atunci am luat la cunoștință și acest punct și trecem la uh, următoarele puncte, spunând că am văzut și situația din acest mare stat membru care deține președinția Uniunii Europene. Trecem acum la punctul 11 pe care l-am uh, pe care îl votăm mai repede, raportul pe care l-am preluat eu cu privire la competențele de executare ale Comisiei. Trecem așadar la vot. Amendamentul 15 cu vot pe părți, prima parte. Cine este pentru prima parte? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 16. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 19. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 20. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 22 cu vot pe părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Cine pentru? Partea a doua este caducă pentru că prima parte a fost respinsă. Mulțumesc secretariatului. Atunci trecem mai departe la amendamentul 23. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 24. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 25 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27, vot pe părți, prima parte, cine pentru? Prima parte este caducă pentru că am adoptat 24. Pentru că am respins amendamentul 24. Așadar votăm partea a doua de la 27. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 28. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. S-a închis votul. 24 pentru, 28 împotrivă, așadar se respinge. Amendamentul 7. Cine pentru? 7 și 35 sunt identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. Verificăm electronic? Verificăm electronic. 7 și 35. S-a închis votul. Deci, se vede, se respinge. 36-37, identice, cu un amendament oral. Cine este pentru aceste două amendamente? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 38 pentru. 38 este caduc pentru că am adoptat 7 și 35. Atunci trecem la considerente. Numărul 8. 1 a fost retras. Trecem atunci la 9 și acesta este caduc. 10 nu este caduc. Așadar, votăm prima parte de la amendamentul 10. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua este caducă. Și cea de-a treia parte de asemenea. Ultima pagină acum, amendamentul 11. Este caduc. Trecem atunci la 12. Cine este pentru 12? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 13 este caduc și 14 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Se respinge. Trecem atunci la votul final, vot electronic. S-a deschis votul. PP are trei persoane în plus E exces de zel. Acum funcționează. Acum e bine. 52 voturi pentru, niciun vot împotrivă, 5 abțineri. Astfel, acest aviz este adoptat prin unanimitate. Vă mulțumesc mult pentru vot. Trecem la punctul următor, pe ordinea de zi, propunerea pentru o directivă a Parlamentului și a Consiliului cu privire la restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice. Avem mai multe amendamente de compromis, ceea ce ne facilitează votul, și avem amendamente de compromis consolidate, amendamente consolidate ale colegilor. Trecem în primul rând la votul amendamentului de consolidat 1. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm atunci amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul consolidat 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la amendamentul consolidat 4. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. 4. Votul s-a închis. S-a respins cu o diferență foarte mică, 27 la 29. Amendamentul consolidat 5. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Este evident, dar putem să verificăm dacă doriți. Amendamentul 5. S-a închis votul. 33 la 23 era clar. Mulțumesc. Amendamentul de compromis 6. Cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 1, amendamentul 13 al raportorului. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la pagina următoare, pe mijloc, la 112 al domnului Sonic. Cine este pentru? 112. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Trecem la pagina 5, 144, Chris Davis. Cine este pentru 144? Cine împotrivă? Abțineri se adoptă. Pagina următoare. Amendamentul domnului Davis, 145, amendament oral solicitat de verzi. Domnul Sonic este împotriva amendamentului oral. Așadar, votăm textul original. Așa sunt regulile. Textul inițial. Și dacă vă uitați pe pagina 6, este și un vot pe părți, cu trei părți, tot așa solicitat de verzi. Votăm așadar prima parte la 145. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Partea a treia. Cine pentru?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 Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 157 și 158 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 25 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la pagina 9, 179, partea a doua a raportoarei. Cine este pentru 179, partea a doua? Mulțumesc, împotrivă. Verificăm electronic. 179, partea a doua. Avem uh, un membru în plus la Socialiști și Democrați. Acum e bine. S-a închis votul. 25 la 31, așadar se respinge. Trecem la 183. Van Mergis Vestlund. Și 317 sunt uh, se votează împreună. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Văd că și cei care au depus amendamentul au votat împotrivă. E bine. 119. 190. Cine pentru? Mm, cer scuze, spune domnul președinte, pe pagina 10, 190, Chris Davis. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 191. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 192. Pentru? știe că nu se votează acum, deci probabil îl votăm cândva mai târziu. Bine, trecem atunci la 193. Chris Davis. Cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri se adoptă. E foarte bine pentru că sărim peste multe pagini la pagina 22. Nu-i frumos? E minunat. Și anume, sărim la amendamentul 50 al raportoarei. Cine este pentru? 15, 50. Ă, Pe pagina 22, amendamentul 50. Mulțumesc. Cine se împotrivă? Abțineri se adoptă. Nu știu dacă toată lumea are aceleași numere, <laughs> aceeași numerotare a paginilor ca și mine. Eu am aici pagina 22, dumneavoastră aveți 23 Ok. Numerotarea așadar nu este identică, din păcate. Amendamentul 51. 50 a fost adoptat. Acum votăm 51 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă și acesta. 274. Veslun. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 53. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 275 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 277 pentru. Împotrivă? Verificăm electronic. 277. S-a închis votul. Foarte strâns. 29 la 28. Se adoptă. Da, cine iese este pedepsit. 276 vestlun, cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 55 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 278, 279, 280 sunt identice. Pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 56 a fost retras, trecem la 281. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 57 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 282 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 283, 84 și 85 identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 286 și 287 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 288 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 289 pentru, împotrivă, verificăm electronic. 289. S-a închis votul. Se adoptă. 32 la 26. 292 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. unu este următorul. 291 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 294 pentru, împotrivă. Verificăm electronic. 294. S-a închis votul. Se adoptă. 31 la 27. 296 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem atunci mai departe la anexa 3, amendamentul 306 Sonic, identic cu 307 și 308. Aceste trei amendamente, cine este pentru acestea? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Trecem atunci la amendamentul 70 al raportoarei. Prima parte am rezolvat-o deja. Votăm atunci partea a doua, a treia, a patra și a cincea. Așadar, partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm electronic. Partea a doua S-a închis votul. PP are un coleg în plus. Acum e bine. A fost foarte strâns. 30 la 28 se adoptă. Partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate. Verificăm încă o dată. Eu cred că e aceeași majoritate. S-a închis votul. Aproape aceeași majoritate. O persoană nu a mai votat. Așadar, se adoptă foarte strâns. Să vedem la 4 dacă va fi și mai strâns. Cine pentru 4? Cine împotrivă? Verificăm încă o dată electronic, partea a patra. S-a închis votul. Da, distanța e un pic mai mare, se adoptă. Partea a cincea. Cine este pentru partea a cincea? Împotrivă. Asta e clar. Se respinge. 310, prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. foarte, foarte strâns. 29 la 28 se adoptă. 311 acum. Cine pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. 311. S-a închis votul. 30 la 28. Se adoptă. 309, prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Verificăm electronic. 309, prima parte. S-a închis votul? A meritat să verificăm. 29 la 29. Așadar, se respinge. Trecem atunci la 314, partea 1, care este identic cu 313, partea 1 și 315, partea 1. Nu știu cum e asta, dar par să fie identice. Votăm așadar aceste trei amendamente. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. 71, amendamentul raportoarei, era de asemenea identic cu acesta, așadar și acesta e considerat respins. 314, partea a doua și 71, partea a doua, se votează împreună. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. 313, partea a doua. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 314, partea a treia și 71, partea a treia. Cine pentru aceste două amendamente? Împotrivă? Abțineri? Se resping. 313, partea a treia. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. 314, partea 4, 71, partea 4, 313, partea 4. Cine este pentru aceste amendamente? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Este 14 partea 5 71 partea 5 313 partea 5 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri să resping. 314, partea 6, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. 71, partea 6, 313, partea 6, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. 313, partea 7, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Trecem mai departe la 315, partea a doua, Van Bremt Merkis. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Se respinge. Unele amendamente devin caduce. Trecem la 319 Gerling, 320 Davis. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. 319 și 320. S-a închis votul. 320 la 25, 32 eh, la 25 se adoptă. 321, 322 identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 323 și 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 325 și 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 328-29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 327 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 330-331 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 332-333 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 334 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 75 al raportoarei. 75. Cine este pentru? 75. Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 76, 339 identice. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la considerente. Numărul 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 79. O persoană în plus la socialiști și democrați. Gil a venit, a venit acum. Cineva trebuie să scoată cartea. E bine acum. 31 la 27. Se adoptă. Numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Optzeci și unu, optzeci și două, identice, pentru, Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 38, 83. Ă, Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 84 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 85 și 86 pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Punct, amendamentul 8. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că e, se adoptă, dar verificăm. Verificăm amendamentul 8. S-a închis votul. 31 la 27 se adoptă. 89, avem un vot pe părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și am terminat. Minunat! Așadar, trecem la votul final cu privire la proiectul de raport în întregime. S-a deschis votul. persoană în plus la PP. Acum e bine. S-a închis votul. 55 pentru, un vot împotrivă, două abțineri. Așadar, se adoptă cu o majoritate zdrobitoare. Trecem acum la votarea proiectului de rezoluție. S-a deschis votul. S-a închis votul. 53 pentru, nimeni împotrivă, o abținere. O felicităm pe raportoare pentru această majoritate puternică și o felicităm pentru un dosar foarte important în strategia de mediu a Uniunii Europene. Cred că reușim prin acest raport să stabilim tendințele pentru uh, economia durabilă în Europa în domeniul echipamentelor electrice și electronice. Și acum e mai ușor. Trecem la punctul următor, încheierea protocolului privind gestionarea integrată a zonelor costiere la Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane. Aici putem să spunem doar da sau nu, așadar există un singur vot. Cine este pentru această rezoluție? Cine este împotrivă? Cine se abține? Avem unanimitate. Da, mi se spune că un astfel de vot trebuie efectuat electronic, așadar verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 53 pentru, niciun vot împotrivă, nici o abținere, așadar se adoptă în unanimitate. Dorim să protejăm și mai bine zonele costiere în Europa și mai ales la Marea Mediterană. vor dem Anfang bekommen, dass die Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, Cartea Verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană. José Manuel Fernández este raportorul. La primul amendament pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 pentru. ...58 McGuinness pentru, deci suntem la 58 al doamnei McGuinness, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm prin vot electronic amendamentul 57. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Vot destul de strâns. Respins cu un singur vot. 61 pentru, împotrivă, Cred că ar trebui să verificăm electronic și acest amendament. S-a deschis votul. Să închizi votul. 29 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 și 66 sunt identice. la alineatul 4. Pentru compromisul 1, acestea sunt caduce. 67 Eichhut. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68. Cu un amendament oral. Pentru, Împotrivă. abține, Se adoptă. 69. Pentru. Împotrivă. Împotrivă. Cine este împotrivă la 69? Abțineri. Respins. 70. Vot pe părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri respinsă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 81. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 8 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 3, 12 pentru 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 15 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm prin vot electronic. Amendamentul Agri 15. beendet? Ah ja. 33, 25 angenommen. Dann Agri 16. 33 pentru, 25 împotrivă, se adoptă. Agri 16, vot pe părți, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 17 pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Agri 18, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 21 pentru, împotrivă, abțineri, haideți să verificăm. Agri 21 S-a închis votul. Respins. 24 pentru, 31 împotrivă. i 3 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Eu aș crede că e respinsă să, să verificăm. i 3 1. La PP e un deputat în plus, deci nu contează. Douăzeci și pentru, treizeci și unu împotrivă, respins. Itre 2 pentru, împotrivă, respins. ITRE 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 4, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Itre 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Itre 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. I311 pentru, împotrivă, abțineri, respins. I312 pentru, împotrivă, abțineri, respins. I313 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. E3 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. E3 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. i 17 vot pe părți prima parte pentru, împotrivă, Abțineri respinsă. Cea de-a doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IT 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IT, IT 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la considerente. 3. Deci, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pa, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Zece. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 12 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14. Cu amendament oral și vot pe părți. În primul rând, amendamentul oral. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot pe părți. Prima parte pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm totuși cea de-a doua parte. Ein PPE zu viel, ein S&D zu viel. La PP e o persoană în plus, la fel și la socialiști și democrați. Trebuie să scoateți o cartelă S&D. S-a închis votul. Respinsă cea a doua parte la, medam, la considerentul 14. Ar fi putut să treacă, însă n-a trecut. 15 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, Mă iertați? Eu îmi vot pe părți la 23. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. respinsă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Dar mai bine să verificăm 32. E PP einer zu La PP e o persoană în plus. Irgendwo? Ja, jetzt geht's. Vă rog să scoateți o cartelă de vot. S-a închis votul se adoptă. Cu o diferență foarte mică, 29 la 28. Considerentul ca amendament oral al domnului Rossi pentru nu putem vota Vom vota asupra textului original, considerentul K. Este respins. Considerentul L, 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 35 pentru, Împotrivă. Respins. 38 și 39, identice, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ja, das 37. Wer ist 37? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Treizeci și patru pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abține respins. Amendamentul oral al domnului Rossi. Nu aveți obiecții, vom vota. Amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 40 pentru. Împotrivă. Abține. Respins. 41 cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42. v-am Bremt. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm. 43. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Se adoptă. Un vot foarte strâns, însă trece. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Am ajuns acum la votul final, pe care îl vom face uh, în mod electronic. S-a deschis votul. Două persoane sunt în plus la PPE. Acum uh, o persoană e în plus, tot de la PPE. Acum numărul este corect. 55 de voturi pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Felicitări domnului José Manuel Fernández. Item number 9. Trecem la punctul numărul 9 venituri echitabile pentru agricultori, îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa. Raportoarea este doamna Esther Erans Garcia. Vom vota amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 abțineri, se adoptă. 11. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte. Pentru. Cea de-a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18. Cu vot pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Prima parte la amendamentul 18. Abstimmung beendet. S-a închis votul. 32 pentru, 23 împotrivă se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final acum, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 54 pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri, felicitări raportoarei doamnei Erans Garcia. Vă mulțumesc pentru colaborare. Următorul punct. Dezvoltarea potențialului de creare de locuri de muncă ale, al unei noi economii durabile. Raportoarea este doamna Rovana Plumb. primul raport, felicitări. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2. Cu amendament orar pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru. Împreună. Împotrivă, mă scoți, abțineri. Respins. 9 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16. Cu amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17. Haideți să verificăm electronic amendamentul 16. S-a închis votul. Respins. 25 pentru, 30 împotrivă, respins. 17. Amendamentul oral, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte, Nu mă scuzați, votul pe părți, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic cea de-a doua parte. Abstimmung beendet.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 S-a închis votul. 53 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere. Felicitări doamnei Plumb. Und wir haben wunderbar gearbeitet, hervorragend. Am muncit uh, foarte, foarte bine astăzi. Am ajuns deja la sfârșitul uh, votului și încheiem sesiunea de dimineață. Are toată lumea mai mult timp să facă ceea ce dorește. Vă mulțumesc pentru colaborare și ne revedem la ora 3.